So, colleagues, we are going to... Uh... Dragi colegi, reluăm ședința. Am ajuns la sesiunea de voturi. Vă rog frumos să luați loc. Il n'y a que des votes électroniques, hein, on est d'accord oui. okay. so, I'm going to chair in French, so if you have to put your earphones... Voi prezida în limba franceză, vă rog frumos să vă puneți căștile. Vom vota propunerea despre calitatea apei destinate consumului uman, chiar dacă nu e ceva obișnuit, știind că avem mulți membri noi și că aceste texte sunt noi pentru mulți dintre dumneavoastră, vă propun să dau cuvântul raportorului timp de un minut ca să ne explice ce vom vota. Maxim un minut nu așa se obișnuiește, dar mi se pare că este util. Deci îi dau cuvântul lui Christoph Hansen, uh, raportor, ca să explice tuturor membrilor care este subiectul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi trebuie să votăm o reformare a directivei privind calitatea apei potabile, directivă veche de 20 de ani, și această reformare s-a făcut în urma primei inițiative cetățenești uh, care a, a strâns mai mult de um, un milion și jumătate de săptămâni dreptul la apă și este un text legislativ care stabilește pragurile pentru toate uh, produsele care vin în contact cu apa destinată uh, consumului uman. Avem uh, un acord uh, um, între raportorul principal și raportorii din umbră și știm foarte bine care sunt punctele cheie din poziția Parlamentului pe care le vom apăra în timpul negocierilor cu Consiliul și Comisia. Uh, s-a votat deja în plenară, nu vom redeschide dosarul. Astăzi votăm doar ca să ne dați acest mandat care să ne permite să începem negocierile cu Consiliul. Primul trilog trebuie să aibă loc pe 7 octombrie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc! Trecem imediat la vot. Este un vot electronic. Toată lumea are cartela de vot. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Toată lumea a muncit uh, foarte bine, vot cu majoritate largă pentru lansarea trilogurilor. Putem trece la cel de-al doilea vot cu privire la reutilizarea apei, același subiect, dacă dăm mandat uh, raportorilor să înceapă trilogurile, Simona Bonafer, nu știu dacă este în sală, nu? Atunci trecem imediat la vot, s-a deschis votul. S-a închis. Très bien. Foarte bine. În următoarele săptămâni vor începe trilogurile pentru aceste două rapoarte și urez mult succes echipelor de negociere uh, de la Comisia Envi. Trecem la cel de-al treilea vot. Întrebarea cu solicitare de răspuns oral despre COP25. Vom discuta și despre rezoluție uh, ulterior. Nu vom vota nu, rezoluția, ci vom vota întrebarea pe care o vom adresa comisiei. Deci primul vot pentru întrebarea cu solicitare de răspuns oral. S-a deschis votul. S-a închis. al doilea vot pentru aceeași întrebare, dar de această dată adresată Consiliului. S-a deschis votul. S-a închis. Foarte bine. Votăm acum, apropo de dezbaterea de dimineață, obiecția formulată în temeiul articolul 112 față de prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor pesticide, dintre care fluonazaminul, dar știți că este vorba despre uh, flumioxaxinul, mă scuzați, dar e vorba și despre toate celelalte substanțe. S-a deschis votul. S-a închis votul. Obiecția se adoptă. E vorba despre un vot cu majoritate simplă. Trecem la cel de-al doilea vot. Cea de-a doua obiecție la actul propus de comisie, extinderea perioadei de aprobare pentru mai multe pesticide, dintre care și clorotonium. Să deschizi votul. S-a închis. Obiecția se adoptă cu majoritate. Următoarele trei voturi privind organismele modificate genetic. Vrem să obiectăm la punerea pe piața mai multor organisme modificate genetic. Începem cu MZHG0JG. S-a deschis votul. S-a închis. O majoritate este în favoarea acestei obiecții. Cel de-al doilea vot, un organism modificat genetic uh, cu soia. S-a deschis votul. S-a închis. Și trecem la cel de-al treilea vot. Pentru mai multe organisme modificate genetic, s-a deschis votul. S-a închis. Am avut obiecție pentru aceste organisme modificate genetic și pentru pesticide. Toate au fost adoptate. Se încheie sesiunea de vot. So we are going to follow the next item of the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Conferința 1 din 2019 de la Santiago de Chile, COP25. Avem o rezoluție So we have a resolution signed by Avem un proiect de rezoluție semnat de șase grupuri politice Păi da, și-a dat cuvântul uh, reprezentanților acestor șase grupuri politice și începem cu Peter Lize de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colege. Pasiunea, convingerea și energia milioanelor de tineri mă inspiră, tineri care au Uh, protestat în stradă și s-au făcut auziți. Um, am crede că e o, un reprezentant al verzilor care a spus asta, dar este de fapt un citat din doamna președinte desemnat Ursula von der Leyen. Inspirată, deci, de uh, convingerea acestor tineri. Și ar trebui cu toții să fim inspirați de uh, de acești tineri și ar trebui să o sprijinim pe Ursula von der Leyen în uh, planurile sale de a crește nivelul de ambiție la nivel climatic al Uniunii Europene. Cu acesta trebuie să sprijinim și planurile ambițioase în domeniul uh, aviației, uh, transportului maritim și în alte domenii în care am făcut până acum prea puțin pentru protecția climei. Și aș dori să subliniez mai ales ideea aviației. Am vorbit despre asta de mai multe ori la coordonator mi se pare ceva incredibil că secretarul general al ONU spune pe bună dreptate că toți participanții trebuie să uh, se implice mai mult în protecția climei, însă Organizația ONU pentru Aviație tocmai încearcă să împiedice Uniunea Europeană să uh, facă comerț cu emisii în domeniul aviației și cred că acest lucru trebuie să fie făcut public. Există acum, în această săptămână două uh, evenimente mari, uh, summitul ONU și summitul uh, ICAO la Montreal și cred că ar trebui să analizăm lucrurile mai îndeaproape în ceea ce privește ICAO. Deci trebuie să facem mai mult în ceea ce privește clima, trebuie să o sprijinim pe Ursula von der Leyen, însă sprijin și a doua parte menționată de doamna președinte semnat, um, și anume că nu putem face protecție climatică împotriva oamenilor, ci trebuie să atragem de partea noastră. Și este ceva de suflu lung. Nu putem pur și simplu să decidem de pe azi pe mâine ceva și să sperăm că va funcționa. Dacă nu, Um, reușim să-i atragem și să-i luăm cu noi pe, cei, pe toți oamenii, inclusiv pe cei care lucrează în zone miniere, um, din zone de uh, minerii de cărbune și așa mai departe, pentru că altfel nu va trebui să ne mire dacă asta se întoarce împotriva noastră. Protecția climatică este o chestiune globală, iar legii, legile uh, fizicii Uh, sunt în așa fel încât foarte bine e să reducem noi emisiile de CO2 în Europa, dar trebuie să cooperăm și cu celelalte state membre. Statele membre UE sunt criticate, pe bună dreptate sau nu, că fac prea puțin la nivel intern al Uniunii Europene, însă uh, cred că chiar săptămâna asta uh, noi, chiar dacă nu făceam tot ce e de făcut, eram printre cei care făceau cel mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, Mohamed Shaim, pentru grupul S și D. Sorry. <coughs> Let me see how this works. What is work? Funcționează microfonul. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Chiar mă gândeam ce să spun în această comisie despre COP, mai ales că în ultimele două săptămâni atât de mulți tineri ies în stradă ca să se lupte pentru climă. Și cred că noi trebuie să fim mai îndrăzneți, să ne revizuim ambițiile și să vedem cum putem să fim un model pentru restul lumii ca și alte state să devină mai uh, puțin uh, poluatoare. Contribuția mea aceasta ar fi să fim mai îndrăzneți, dar în același timp cum să facem ca tranziția să fie una justă și cum ne asigurăm că statele membre își respectă promisiunile. Două puncte foarte importante în ochii socialiștilor și democraților din Europa. Aș putea să vorbesc mult timp despre justiție, justiția climatică, așa cum spunea și PP-ul. Așteptăm oricum și planurile comisiei. Primele semnale sunt pozitive, ca de exemplu crearea acestui fond special ca să ajute statele membre să devină mai neutre din punct de vedere climatic, dar întotdeauna la partea cu implementarea stăm mai prost și poate că aici trebuie să depunem mai multe eforturi și când mergem în Santiago de Chile să arătăm exemplul, să arătăm cum putem să transformăm lumea într-un loc mai bun și să le spunem tinerilor care protestează de săptămâni întregi că îi ascultăm și că vom lua măsurile care se impun Grupul meu va veni cu amendamente în acest sens și cred că atât am avut de spus pentru astăzi. Thank you. So Nils Torvalds for Renew. Mulțumesc, Nils Torvalds de la Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu șase luni am avut o sesiune specială la Comisia Envi uh, în prezența Gretei Turnberg. În timpul discursului ei, care a fost deosebit de emoționant, și cred că ați văzut în presă că ieri aproape că a izbucnit în plâns la ONU și și la noi, când a vorbit în fața noastră, aproape că a izbucnit în plâns, <coughs> are această abordare foarte sinceră și emoționantă și am văzut că sunt sute de mii de tineri care au aceeași atitudine. Uneori e bine să fii emoționant și emoționat din motive politice, însă este periculos să uh, te uiți la o problemă foarte complexă doar dintr-un singur unghi. Mă aduc aminte de propria tinerețe, când am început să discutăm despre țări terțe și ne uitam la țările terțe uh, dintr-o anumită prismă, noi cei bogați, fără să înțelegem ce se întâmpla cu adevărat în aceste țări terțe. Ce vreau să spun este că uh, principala provocare constă în a înțelege complexitatea chestiunii. Dacă ne uităm la rapoartele pe care le-a publicat Comisia anul acesta privind situația climei. Aceste rapoarte ne arată că unele țări, ca de exemplu propria mea țară, Suedia, de unde este originară Greta Thunberg, se descurcă destul de bine în ceea ce privește capacitatea de a-și respecta angajamentele, dar există mai multe state europene care nu sunt atât de norocoase cum este Suedia. Și trebuie să înțelegem că atunci când vom încerca să găsim o abordare europeană pentru toate aceste probleme nu putem să uităm diferențele dintre statele noastre. În caz contrar, nu uh, va fi un succes. Și acest lucru îl spun uh, și reprezentantului social-democrație apropo de justiția climatică. Provocările sunt complicate, așa este. Uneori aveam senzația că vom construi o lume cu mașini electrice și care vor folosi baterii. Pot să vă garantez că ar trebui să ardeți toate pădurile din Congo ca să puteți aveți atât de multe baterii. De aceea vă spun că chestiunea este foarte complexă și nu totul este atât de roz. Thank you. Uh, for the Greens, Par Olmgren? Mulțumesc. Par Olmgren de la Vers, nu? Yannick Jadot, atunci? C'était basse, non euh, Merci, euh, merci infiniment. Euh, quand nous étions... Euh... Vă mulțumesc. Când euh, am mers la Katowice, în urmă cu un an, marea întâlnire care justifica eșecul conferinței de la Katowice era întâlnirea la nivel înalt ONU din septembrie. Toată lumea spunea că la Katowice n-am reușit să facem mare lucru, dar ce minunat va fi când va avea loc noul summit ONU, Europa va fi pregătită, va arăta lumii întregi că poate să fie un model și nu doar Uh, o instanță care uh, face morală celorlalți. Miza nu este uh, aceasta acum. Nu înseamnă că trebuie doar să ne mulțumim că nu stăm mai prost ca alții sau să ne culcăm pe lau și să spunem, a, pe când te uiți la ce fac Statele Unite, Brazilia, Rusia, în Europa e totul foarte bine. Nu, în Europa nu stăm mai bine. An la rând, în Europa spuneam, facem mai mult ca alții, deci e foarte bine. Ia nu ne mai criticați că noi facem mai multe ca alții. Dar munca noastră de deputați europeni nu este să ne mulțumim că Europa face mai multe decât alții, ci că Europa trebuie să-și facă treaba și să servească de exemplu pentru restul planetei. Deci, ce trebuie să facem până la întâlnirea de în Chile și până ce noua comisie și intră în pâine este să îi convingem, să îi convingem pe ceilalți dând exemplu. Ceea ce ne obligă să ne gândim la o proprie noastră obiective de reducere a gazelor cu efect de seră până în 2030. O dezbatere este în curs de desfășurare. Parlamentul va revendica faptul că obiectivul european în ce privește clima nu este un obiectiv hotărât în cadrul unui summit, ci care a fost hotărât în urma unei proceduri de codecizie, de unde și toată dezbaterea despre legea climă, că trebuie să avem obiective mai ambițioase și, de asemenea, în domeniul energiei, în domeniul construcțiilor, în domeniul transporturilor. Știm ce avem de făcut, ca să dăm exemplu, și a servi de model înseamnă să dai dovadă de solidaritate cu celelalte țări, mai ales uh, cele care se află într-o situație dificilă, pentru că acestea sunt primele victime a, a schimbărilor climatice, deși a, uh, nu sunt cele mai vinovate. Deci, să a, um, ne aliniem cu obiectivul de 1,5 grade uh, Celsius și să fim solidari cu cei care au mai mult de suferit în lume. Mulțumesc, doamna Vișnievska, pentru grupul ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întâlnirea COP25 din Chile nu va fi același lucru cu ce s-a întâmplat la Paris sau la Katowice. Acum asistăm la toate aceste mișcări de tineret, toți acești uh, tineri care cer acțiuni hotărătoare în favoarea climei. Dar deja prevederile acordului de la Paris s-au dovedit prea greu de pus în aplicare și conferința de la Katowice a arătat că în pofida succesului obținut uh, a fost de ajuns ca un singur stat să se împotrivească ca să nu ajungem la un acord. Nu neagă nimeni faptul că acordul de la Paris trebuie implementat cât mai bine cu putință în restul lumii, la fel și ce s-a discutat la Katowice. Oricum ar fi, eu sunt împotriva schimbării unilaterale a obiectivelor pentru 2030 de către Uniunea Europeană. Trebuie să așteptăm, să așteptăm și să vedem dacă și ceilalți sunt gata să meargă în aceeași direcție, pentru că dacă facem uh, această schimbare în mod unilateral, vom fi dezavantajați. Nu e chiar atât de uh, ușor să ajungi la un echilibru între uh, Uh, reducerea uh, emisiilor și uh, um, investițiile în um, infrastructură sau energie. De exemplu, în Polonia costurile vor fi uriașe și vom avea mai multe cazuri de sărăcie um, energetică. Ursula von der Leyen a vorbit despre această tranziție echitabilă ceea ce ne dă speranțe, dar poate că nu toată lumea își dă seama de ce costuri presupune această tranziție. Eu nu zic că nu putem să facem mai bine sau mai mult, dar trebuie să o facem în mod inteligent. În timpul conferinței părților COP24, Polonia a hotărât ca mobilitatea electrică să devină un subiect pe ordinea de zi. Astăzi ar trebui să discutăm mai mult despre despăduriri. Polonia are uh, ambiții uh, în privința uh, pădurilor, pentru că vrem să reîmpădurim hectare întregi și să creștem suprafețele acoperte de păduri cu 25%. Avem și un plan de adaptare la noua tranziție care a fost uh, apreciat pozitiv de către comisie. Deci putem să între, întreprindem uh, multe, dar să nu ne mulțumim cu gloria obținută pe termen scurt, cu anunțuri uh, spectaculare, dacă uh, concret ne costă prea mult. Mick Wallace de la GUE este ultimul vorbitor din prima rundă. The World Meteorological Organization You should, yeah. <laughs> the World Meteorological Organization launched its United in Science report on Sunderland. Organizația Meteorologică Mondială a lansat o avertizare. A spus că nici pe departe nu am reușit să uh, reducem emisiile atât de mult cât ar trebui și dacă nu reușim să reducem emisiile uh, până la uh, nivelul anunțat în 2020 uh, sau până în 2030, nu vom reuși să atingem obiectivele din 2020. Uh, Uniunea Europeană se mulțumește cu discursuri unde se autocongratulează pentru cât de mult a progresat. Eu nu cred că în Europa o ducem bine. Rezoluția pentru COP25 conține un apel lansat statelor membre, astfel încât să uh, își reducă cu 55% până în 2030 emisiile față de nivelul din anii 90. Dar în proiectul de rezoluție nici măcar nu menționăm cifrele. Cerem doar o actualizare a țintelor stabilite pentru 2030. Parlamentul European ar trebui să insiste mai mult pe nivelul de ambiție pe care ne-l dorim. Proiectul de rezoluție trebuie să fie mai îndrăzneț, S-au schimbat multe în, în ultimele luni. Uh, raportul panelului interguvernamental cu privire la climă a arătat că uh, deja uh, economiile noastre suferă mai multe modificări. Raportul privind biodiversitatea ne-a arătat cum milion de specii sunt amenințate să dispară și tocmai am trăit cea mai caldă lună iulie din istorie. Ne dorim ca această rezoluție să spună ceva concret și să însemne ceva. Parlamentul își poate permite să fie timid. Trebuie să reprezentăm pe oameni, oamenii din stradă, cei care ies uh, cu milioanele ca să uh, protesteze. Nu putem să ignorăm. Vă mulțumesc! Thank you very much. I'm now opening the catch the... Mulțumesc. Acum deschidem sesiunea Catch the Eye. Aveți un minut și jumătate la dispoziție. Deci, începem cu doamna Tot pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru activitatea pe această rezoluție foarte importantă. Cred că ne putem pune de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice este esențială și, fără îndoială, Europa este la conducerea acestei lupte. Statele europene sunt răspunzătoare pentru doar 9% din totalul emisiilor la nivel global, de aceea aș vrea să subliniez că, după părerea mea, în textul rezoluției trebuie să subliniem încă o dată că numai Uniunea Europeană nu poate să rezolve problemele legate de schimbările climatice. E nevoie de angajamentul tuturor statelor lumii și, după părerea mea, obiectivele de mediu trebuie atinse în așa fel încât să nu afectăm uh, competitivitatea Europei și uh, nici să punem piedici în calea dezvoltării țărilor terțe. China este responsabilă de cel puțin o treime din uh, emisiile de dioxid de carbon în lume și planuiește să uh, ridice nivelul de emisii până în 2030. De aceea cred că acțiunea comună la nivel global este esențială mm, pentru a avea eficiență împotriva schimbărilor climatice. Cezar Luena pentru S&D. La participație. Domnule președinte, în așteptarea participării la această conferință, uh, suntem poate într-o situație mai bună, dar uh, în același timp uh, avem motive să fim pesimiști. State precum China, India au de gând să se implice mai mult cum ați spus cu toții, există un nivel de implicare la nivel um, mondial mai mult decât în trecut, însă nu putem uh, să răspundem aceste provocări decât cu angajamente și cu um, ca aceste angajamente să devină obligații. Domnilor și domnilor, să fie foarte clare, vorba despre niște obligații și uh, măsurile fiscale, uh, sancțiunile sunt măsuri care trebuie luate, că e vorba despre sectorul energiei, transporturilor, agriculturii. Dacă nu adăugăm obligații și nu avem o fiscalitate echitabilă sau nu avem un regim de sancțiuni pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm, atunci uh, nu vom fi vulnerabili. A venit momentul să facem, uh, stabilim reguli obligatorii. Merci. Uh, Mulțumesc. De la... Eu nu avem uh, vorbitor. Uh, uh, Michael Bloss acum. Vreau să fac o observație uh, apropo de ce spunea un coleg înainte, că n-ar trebui să acționăm sub uh, imperiul emoției. În Germania, în weekendul ăsta, au ieșit un milion și jumătate de oameni în stradă. O mișcare uriașă și cred că pentru Parlamentul nostru este esențial să-i luăm în serios. Și cred că trebuie să mergem în Chile uh, fără să uh, Uh, fără să modificăm uh, obiectivele uh, de reducere a emisiilor la nivel național. Și ultimele rapoarte vorbesc despre acest lucru. Situația nu este uh, schimbată, nu să putem să atingem ținta de 2% și asta va duce la o dinamică irreversibilă către uh, o accentuare a efectului de seră și dacă mm, temperatura crește cu uh, 4 grade Celsius, uh, nu vom putea supraviețui. Asta nu ține de emoții, ci de știință. Dragi colegi, lectura acestei rezoluții ridică semne de întrebare cu privire la pertinența, pertinența recomandărilor. În primul rând, cum să ne angajăm în, cu fonduri de nivel fix uh, începând din 20, 2021, uh, când știm că țările nordice sunt reticente să furnizeze aceste fonduri. Pe de altă parte, nu suntem siguri cum vor folosi beneficiarii aceste fonduri. Agenda globalistă pledează pentru o acțiune globală și spune că răspunsul se află doar în acțiuni la nivel local și național. Pe de altă parte, e vorba de uh, ambiții nerealiste și e suficient să vedem cum se înmulțesc centralele pe cărbune în China și ravagile făcute de despăduriri în Africa și Asia. Uniunea Uh, europeană este acuzată că folosește uh, un fel de diplomație uh, climatică care practic pune în pericol relațiile diplomatice ale Uniunii. Salva Moretti. Mulțumesc, domnule președinte. Volto. Vă mulțumesc pentru acest proiect de rezoluție. COP25 este un moment crucial pentru a duce la bun sfârșit ce s-a hotărât la Paris nu trebuie să ratăm această ocazie istorică, măcar pentru a ne arăta la înălțime așteptărilor acelor tineri care au manifestat, chiar și în ultimele zile, peste tot în lume. Aș vrea să mă concentrez pe două aspecte unde ar trebui să mai aprofundăm uh, tezele. Sănătatea și femeile. În ce privește sănătatea, potrivit unui studiu recent al Organizației Mondiale a Sănătății, până în 2030 și dintre 2030 și 2050, în jur de 225.000 de decese pe an se vor datora malariei, um, um, schimbărilor climatice și uh, știm că aceste schimbări climatice vor avea un impact din ce în ce mai mare asupra sistemelor naționale de îngrijiri de sănătate, iar costurile vor fi din ce în ce mai mari uh, ceea ce nu va influența numai sănătatea pacienților, ci și felul în care medicii vor oferi uh, îngrijiri și cum uh, își vor face munca. Va exista și uh, o consecință deloc neglijabilă asupra sănătății publice și a uh, Uh, creșterii uh, anumitor uh, boli, precum alergiile, și mă gândesc și la sarcini. Mai multe studii arată că vor exista multe nașteri prematură, copii care se nasc cu malformații sau foarte mici sau care vor suferi de diferite afecțiuni în timpul sarcinii. Femeile vor suferi mai mult decât bărbații din cauza schimbărilor climatice, deoarece nu sunt suficient de mult implicate în procesele decizionale. Ar trebui să ne implicăm mai mult pe chestiunile de gen, chiar și în cadrul uh, acordurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. <coughs> Thank you. Mulțumim. Doamna Parus pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să arăt doar că unii vorbitori au subliniat deja că Uniunea Europeană um, um, e răspunzătoare doar pentru 9% dintre emisii, de asemenea uh, uh, avem 6,5% din populație, e singurul actor uh, la nivel global care luptă împotriva schimbărilor climatice, dar o singură țară, germană, Germania, a reușit uh, să facă o uh, reducere de uh, emisii cu 90% într-un singur an prin introducerea energiei fotovoltaice. Cercetătorii, inginerii uh, fac o treabă excelentă și de aceea și politicienii ar trebui să poată face acest, uh, același lucru la COP. The last speaker. Mulțumesc. Ultimul vorbitor. Domnul Eichhut. Da, mă surprind până și colegii mei de la EPP care vorbesc despre uh, importanța climei, din partea celorlalți am auzit uh, însă doar ceva de genul uh, lasă pe mâine. Uh, trebuie să ne dăm seama însă că această Comisie Europeană și noastră președintă a creat anumite așteptări nu știu dacă ați urmărit ce s-a întâmplat la uh, New York, dar a fost destul de dureros. Task a venit uh, cu prezentarea pachetului pentru 2030, dar de fapt erau uh, note uh, ale comisiei care vorbeau despre uh, foștii, uh, adică ultimii cinci ani. Asta a fost uh, speech-ul uh, Europei la New York și uh, Asta după ce noua președinte a Comisiei a creat foarte multe așteptări. Asta poate oferi Europa. Nu putem lăsa lucrurile să rămână așa, trebuie să facem ceva și trebuie să explicăm în primul rând Comisiei ce așteptăm de la ea. Nu este vorba doar de reforma uh, COP, uh, ci trebuie să explicăm că nu trebuia să, uh, doar să reîmpacheteze frumos anumite uh, obiective care uh, țineau de 2030, ci trebuia să le reactualizeze, trebuia să introducă și industria aviatică în sfera de aplicare a regulamentului și așa mai departe, măsuri concrete. Domnul Lize, îmi cer scuze că trebuie să vă mai iau din timp și să prelungesc această ședință, însă Iată, din nou se întâmplă, dragă Bas, uh, să vii târziu într-o reuniune și să vorbești despre lucruri uh, pe, care nu le-ai înțeles. Uh, am să-ți arăt discursul meu și te vei răzgândi. Nu e în regulă să vii cu întârziere și să ataci cel mai mare grup. Au fost mai mulți vorbitori și nu i-ai auzit. Did deci, you, you're at 30 seconds. Do you know the new... Cunoașteți noile tehnologii? În zilele de astăzi poți să urmărești lucrările comisiei și pe calculator. E fascinant, o să-ți arăt odată. Deci, uh, Sigur că se uh, vorbea despre acea reducere de uh, 55% în primele 100 uh, de zile, dar foarte multe uh, dintre obiectivele ambițioase au fost scoase din rezoluție din cauza PP-ului. Sunteți acum, spune-mi, sunteți pentru uh, ținta de 55%? Sunteți pentru? Nu, Mariana. Okay, so please, Bas. That's my free, okay, that's my free please. Summary. Very, it's a very interesting debate, very interesting. Iată, o dezbatere foarte interesantă. O să putem reveni la dezbatere, dar trebuie să vot, și votăm această rezoluție. Uh, ultimul vorbitor, SND. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Guteland. E foarte important, într-adevăr, să putem vorbi despre care este nivelul de ambiție al Parlamentului European. Și, Peter, poate că nu tu ești uh, marele obstacol aici, dar grupul tău, trebuie să recunoști, are o altă perspectivă și pe mine mă îngrijorează acel 20% uh, până în 2030, când toată lumea știe că trebuie să facem mai mult se amână progresele de care este nevoie și cred că instituția noastră poate reprezenta o rază de speranță pentru tinera, tânăra generație care este acum în stradă. Trebuie să ne asigurăm că nu facem aceste compromisuri și aceste amânări. Iar pentru eliminarea țintei de 55%, grupul tău este într-adevăr responsabil e foarte important ca Comisia să primească acest mesaj și să nu amâne uh, lucrurile pe mai târziu. Trebuie să păstrăm, uh, cum spunea și domnul Shahid, prioritățile grupului. Bine. Devine interesant. Sigur că vom mai vorbi despre asta la vot. Acum dau uh, cuvântul Comisiei DigiClima. 5 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Envi pentru dezbaterea foarte interesantă și foarte vie. Vreau doar să mă refer la o chestiune care a apărut uh, în discuție în această după amiază. E vorba de nivelele de ambiție uh, și asupra punctului nostru de vedere vis-a-vis -vis de întâlnirea de la Santiago de Chile. Din perspectiva europeană avem, desigur, uh, implementate NDC-urile de um, minus 40%. Legislația va veni Uh, se repună oarecum în uh, inferioritate față de celelalte economii uh, majore. Statele membre, Uniunea, Consiliul, Comisia și Parlamentul trebuie să se asigure că această legislație este însă pună în, pusă în aplicare. Am discutat pe larg cu statele membre toate aceste lucruri uh, și la Consiliul Informal de la Helsinki se duc și uh, discuții informale în uh, legătură cu atingerea țintelor la nivel național în cadrul deja instituit. Discuțiile de la Consiliu se leagă și ele de noile uh, Uh, reglementări privind uh, clima anunțate de președintele ales uh, al Comisiei. Deci, deocamdată, toată lumea trebuie să aibă puțină răbdare ca să vadă cum vor evolua lucrurile. În ceea ce privește strategia pe termen lung propusă de comisie cam acum un an și mm, comunicată tuturor capitalelor lumii, Aici avem uh, vasta majoritate a statelor membre alături de noi. Uh, e vorba de o strategie de atingere a atingerii uh, dezidatului de zero emisii în 2050 în Europa. E important să menționăm că Comisia și președintele ales Uh, sunt uh, angajați în obținerea unui sprijin din partea unui număr cât mai mare de actori implicați, inclusiv a uh, industriilor implicate și de asemenea se, ne gândim la măsuri astfel încât nimeni să nu rămână în urmă, în urma acestor măsuri de mediu. Uniunea Europeană și negociatorii știu deja foarte bine cum uh, vor reacționa în cadrul uh, următoarelor uh, dezbateri, negocieri. Noi deja am elaborat reguli de transparență în acest sens. Pentru noi, prioritățile la articolul 6 sunt foarte importante și eh, nu vrem să subminăm integritatea de mediu a Europei. Avem nevoie de ambiție, dar de asemenea avem nevoie de măsuri eh, de limitare a efectelor negative ale acestor măsuri. La Santiago se va vorbi despre construcția de capacități și, de asemenea, gazda noastră dorește să vorbim foarte mult despre oceane. O să încercăm să ne asigurăm că se fac domenii și în aceste domenii. Unii vorbitori au adus în discuție aviația și transporturile maritime. Și aici poziția europeană este destul de clară. Vom face tot ce putem pentru a ne proteja achiul și vrem să ne asigurăm că ambiția prezentă, nivelul actual de ambiție, eh, nu este subminată. Nimic uh, nu va uh, afecta aceste uh, lucruri și vreau să vă dau asigurări că um, COSIA va merge înainte Uh, neafectată. La IMO, de asemenea, facem uh, tot ceea ce putem pentru a uh, promova obiectivele pentru 2023. Thank you, Mr. Chair. Thank you for for the uh, these remarks. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. La încheierea acestei dezbateri, vă amintesc că următorii pași. Termenul pentru amendamente în ceea ce privește această rezoluție este 2 octombrie la ora 11 pentru a spune cât mai clar lucrurile. Votul la Comisia Envi va avea loc pe 6 sau 7 noiembrie, iar votul în plen va avea loc în noiembrie, a doua sesiune plenară din noiembrie. Deci, uh, pentru imaginea de ansamblu, va fi, iată, prima ocazie pentru acest Parlament să ia o poziție în ceea ce privește climatul de când am fost aleși. Și va fi în mijlocul perioadei în care se va lucra la uh, acest nou Green Deal. Deci, din punct de, din perspectivă politică va fi un moment important. Tocmai de aceea este important ca toată lumea să participe la dezbatere și să participe la depunerea de amendamente în noiembrie. Trecem la ultimul uh, subiect pe astăzi. Este un schimb de opinii cu Comisia privind cel de-al doilea plan de acțiune pentru a combate comerțul ilicit cu tutunul. Cu tutun. Este o solicitare din partea coordonatorilor în urma unei solicitări de la SND. Voi da cuvântul reprezentanților, reprezentantului Olaf pentru început, timp de 10 minute, iar apoi, dacă este de acord și grupul SND, am să uh, vă dau uh, cuvântul pentru a interveni. Să începem cu prezentarea din partea Olaf. Thank you, Chair. Good afternoon. My name is Georg Röpling. I... Bună ziua, domnule președinte. Mă numesc Georg Röpling. Sunt uh, membru OLAF. Uh, aș dori să vă pun la curent în ceea ce privește situația actuală, în ceea ce privește uh, comerțul ilicit cu tutun și cum îl combatem. Câteva puncte, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă prezint cum vedem uh, fenomenul uh, comerțului ilicit cu tutun astăzi și aș vrea de asemenea să vă arăt, să vă prezint ce a făcut Uniunea Europeană uh, în acest domeniu. Olaf, după cum știți, detectează, anchetează și preve- uh, are ca scop și prevenirea fraudei um, care implică fondurile UE. Olaf um, uh, acționează în acest uh, domeniu și sub umbrela uh, și în cooperare cu Comisia. Și în această, din această perspectivă vă vorbesc astăzi. De ce este important uh, să combatem uh, comerțul ilicit cu tutun? Sunt trei motive principale. În primul rând, uh, contribuabilul european pierde foarte mult bani din acest comerț. Uh, știm cu toții cât de mari sunt taxele pe produsele pe bază de tutun. De asemenea, produsele comercializate în mod dacă toate uh, produsele ar fi taxate, contribuabilul european ar avea 10 miliarde de euro în plus pe an. De asemenea, Um, produsele ilicite ne subminează politicile de sănătate. Unul dintre motive uh, pentru care prețurile sunt așa de mari sunt uh, și cele ce țin de sănătate, iar comerțul ilicit cu prețuri mai reduse subminează uh, aceste măsuri. Și nu din ultimul rând există preocupări din punct de vedere al securității um, aduse de comerțul ilicit cu tutun comerțul cu tutun este o sursă importantă de venituri pentru criminalitatea organizată în ziua de astăzi. În trecut mă bucur să vă pot spune că Olaf s-a bucurat de uh, sprijin din partea Parlamentului European uh, și ni s-au asigurat resursele uh, pentru a combate acest fenomen. Uh, ce fac uh, forțele de ordine, de frontieră, poliția și așa mai departe? Cu toții încearcă să elimine de pe piață produsele ilicite și a existat o tendință în, ultimele, uh, în ultimii ani. Uh, 3-4 miliarde de uh, țigări au fost uh, confiscate în ultimii ani. Uh, Olaf sprijină multe dintre aceste activități, aproximativ 500 milioane de țigări în fiecare an sunt uh, confiscate de statele membre cu sprijin direct din partea OLAF. Acum, în ceea ce privește uh, fenomenul, tendințele pe piața ilicită, aș dori să vă vorbesc despre două tendințe importante. În primul rând, există o tendință de relocalizare a producției ilicite în interiorul Uniunii Europene. Deci nu e vorba numai de containere care vin uh, în mod ilegal uh, pe piața unică din, a, din afara Uniunii Europene, ci există și o producție internă. Pentru a vă ilustra dimensiunea fenomenului, aș vrea să vă dau câteva exemple. Anul trecut, în martie, a fost uh, descoperită o mare fabrică într-un stat occidental și ce a fost uh, incredibil la această fabrică au fost Um, dimensiunea. S-au descoperit 40 de tone de tutun din care se puteau produce 25 de milioane de țigări. Capacitatea uh, acestei fabrici era de 250 de țigări ilegale pe oră. Un alt exemplu, stat, stat membru occidental, octombrie anul trecut, vedeți cum arată aceste mașinării, 4,5 tone de materie primă procesată, s-au uh, confiscat pe loc 7 milioane de țigări, 7 persoane au fost arestate și așa mai departe, dar sunt multe astfel de exemple. Un al doilea fenomen um, crește, um, există un fenomen crescând de a se face contrabandă nu numai cu țigări, ci și cu uh, tutun pentru narghilele. Asta este uh, situația, care este răspunsul din partea statelor membre și din partea Uniunii Europene. Am început cu planul în funcție cu câțiva ani. Uh, primul uh, element la care am lucrat a fost un plan de acțiune pentru frontiera estică, pentru că aceasta era în mod clar vulnerabilă. Doi ani mai târziu uh, s-a venit cu o, un document de strategie la nivel uh, UE în care s-a prevăzut uh, ce se dorea să se facă și cu ce mijloace, apoi a urmat un prim plan de acțiune. La finalul uh, perioadei de implementare pentru acest plan de acțiune, Comisia a publicat un uh, raport de progres, ce a fost publicat acum 2 ani. Acesta spune că, în ciuda măsurilor uh, luate din 2013, problema este în continuare la fel de îngrijorătoare ca în trecut, pentru că activitățile ilicite afectează sănătatea publică, dar și finanțele și securitatea publice. În decembrie anul trecut, din această perspectivă, Comisia a propus un al doilea plan de acțiune, care se bazează pe primul plan, dar face și uh, completări în alte domenii pe care le-am identificat între timp. Strategia generală din 2013 rămâne mm, relevantă, pertinentă și a fost actualizată. Din această perspectivă, și cred că statele membre sunt de acord și Parlamentul a fost de acord în trecut, este nevoie de uh, aplicarea legii robustă cu măsuri de politici um, pentru a se face progrese în a combaterea acestui comerț ilegal. Tocmai vom continua să lucrăm la acest uh, lucru pentru a ne asigura că avem un cadru intern și extern adecvat. Măsurile de politici pe care le avem în vedere în acest sens este să ne asigurăm că um, lanțul de aprovizionare juridic este uh, potrivit, că avem aplicare transfrontalieră și că combatem um, comerțul ilicit. Care sunt elementele noi din, al, din acest plan de acțiune? În primul rând, am identificat uh, trei sau patru noi dimensiuni uh, cu care am completat uh, față de primul plan. În primul rând, și este ceva important pentru un european trebuie să fim mândri, avem un tratat um, adoptat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății, um, completat de protocolul FCTC. Tratatul a intrat în vigoare în septembrie 2018. 56 de părți au ratificat acest acord. Acest uh, protocol a devenit uh, elementul de bază pentru um, contactele noastre uh, internaționale în acest domeniu. De asemenea, continuăm uh, să uh, discutăm și să cooperăm cu uh, state sursă și de tranzit. Încercăm să ne concentrăm și asupra materiilor prime, um, asta și în contextul în care există din ce în ce mai multă producție în interiorul Uniunii Europene, dar ca să funcționeze producția în Uniunea Europeană trebuie acces la materie primă. Um, și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la piața neagră, piața ilegală, ca la o piață pe care este cerere și ofertă. Cei care cumpără, există oameni care cumpără aceste țigări ilegale pentru că altfel nu s-ar vinde. Deci cred că trebuie făcut mult și în ceea ce privește uh, um, conștientizarea publicului, de exemplu, combaterea cererii. Aici uh, cooperăm cu colegii de la departamentele de uh, sănătate care uh, au mai mult uh, know-how în acest domeniu. Uh, avem 50 de puncte în planul de acțiune, uh, tratate internaționale, dar și elemente de IT. Am să vă menționez 5 sau sau 5 din 7. Jucăm un rol Um, solicităm statelor uh, terțe să implementeze, să ratifice și să implementeze protocolul FCTC. Încercăm de asemenea să umplem lacunele exist rămase în relațiile bilaterale, de exemplu state vecine. Avem uh, un stat vecin cu care nu avem un cadru de cooperare în domeniul vamal. Încercăm să vedem dacă nu putem remedia acest lucru. Apoi, trebuie să vedem ce facem în ceea ce privește echipamentul de producție în Uniunea Europeană. Poate acesta să fie mutat fără controle? Poate că este ceva ce ar trebui să uh, analizăm uh, cu mai mare vigilență. Apoi, uh, ne actualizăm uh, instrumente IT importante pentru serviciile vamale, pentru forțele vamale. Apoi, avem un laborator independent uh, pentru tutun, în care sunt, în care sunt um, analizate produsele de tutun confiscate și am creat un uh, eurobarometru special, un sondaj public care analizează percepția publică referitoare la uh, tutunul ilicit și la de ce oamenii cumpără așa ceva avem, uh, dezvoltăm uh, instrumente de informație, uh, este numai o parte din tot ceea ce facem. Văd, domnule președinte, că mi-a expirat timpul, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și bănuiesc că slide-urile vor fi trimise colegilor. După cum spuneam, vom începe cu grupul SND. Domnul Gonzales, deoarece uh, discutăm acest punct la cererea coordonatorului de la SNDR, iar apoi uh, vom avea catch the eye. Mult interesante. Mulțumesc, domnule președinte, o prezentare deosebit de interesantă. Tot ceea ce ne-a spus uh, reprezentantul Olaf despre acest protocol este foarte interesant, inclusiv detactarea acestei fabrici ilegale de tutun chiar în Uniunea Europeană. Țin să vă felicit pentru această capacitate de uh, detecție pe care o aveți, însă în același timp ne dăm seama că este o problemă foarte gravă. Și e bine să știi că acest protocol există, un protocol în care există posibilitatea de a controla tutunul ilegal care se comercializează în cadrul frontierelor europene, indiferent dacă este fabricat uh, înăuntru sau în afara UE. Deci cred că putem să fim mulțumiți de acest lucru. Eu cred că ar trebui să depunem eforturi astfel încât să știm exact care sunt problemele legate de consumul tutunului uh, ilegal. Uh, și așa, pentru tutunul legal știm care sunt uh, efectele negative pentru sănătate, dar nu numai, acestea au fost deja bine analizate, dar pentru tutunul ilegal, în plus de aceste consecințe negative pentru sănătatea umană, și pentru societate avem și pierderile de venituri, deci consecințele la nivel fiscal. Deci eu cred că trebuie să punem mai mult accentul pe lupta împotriva tutunului ilegal. Eu aș vrea să știu dacă uh, sunteți conștienți de faptul că în ultimul timp în Statele Unite există o, o mare problemă cu țigaretele electronice deoarece s-au înregistrat decese și acum se știe și cauza acestor, um, pentru unele din aceste decese nu se cunoaște exact um, cauza, dar um, federația, organizația uh, federală care aprobă, în normal, aceste uh, produse și-a dat seama că uh, în anumite țigarete electronice um, era un amestec uh, cu produse pe bază de cannabis și de aceea acestea au um, explodat. Și vreau să știu dacă sunteți la curent cu aceste tendințe și dacă produsele comercializate în Europa, mă refer mai ales la țigaretele electronice, sunt suficient de bine supravegheate și controlate. Uh, eu știu că nu este răspunderea OLAF, știu că, în mod normal, există legislație în, în, în vigoare pentru a supraveghea aceste produse, dar totuși aș vrea să știu dacă ați aflat despre uh, astfel de uh, fenomene și în Europa și dacă ați făcut-o datorită aplicării protocolului. Mulțumesc. Mai sunt și alte solicitări de intervenție? 3, 2, 1. Zero. So I close the list. Nu mai văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul. Dau din nou cuvântul comisiei pentru 5 minute. Puteți să completați prezentarea dumneavoastră, începând cu răspunsuri la întrebările domnului Gonzales. Many thanks and um, also many thanks to the... Mulțumesc, vreau să mulțumesc și estimatului uh, deputat european pentru faptul că își uh, exprimă sprijinul pentru acest protocol. Este principalul nostru instrument la nivel internațional ca să putem să controlăm uh, tutunul. Deocamdată, pe partea fiscală, pe partea de contrabandă, Cigaretele sunt principalele produse uh, uh, contrafăcute care sunt vândute și de asemenea tutunul uh, brut. Acestea uh, sunt vândute în cantități uh, industriale. De ce? Pentru că sunt produse care aduc profit rapid celor care fac contrabandă, fiind produse cu, foarte taxate peste toate statele europene. Uh, aceste țigarete electronice despre care ați vorbit nu credem că sunt uh, vândute în mod ilegal în aceleași cantități precum țigaretele. Doamna Emma Lin de la Direcția Generală Sănătate poate să vă spună mai multe despre uh, țigaretele electronice. Vă mulțumesc! În ceea ce privește cât despre vaporizatoare, în mai multe uh, state din lume, nu numai în SUA, au început să se ia măsuri împotriva acestor țigarete electronice. Comisia ne a spus niciodată că aceste țigarete sunt un produs sigur. Noi uh, vorbim uh, destul de direct și pe șleau despre aceste țigarete. Am um, le-am inclus în directiva prin prosele pe bază de tutun, deci există reguli care se aplică și trebuie respectate și de țigaretele electronice, ca și pentru produsele pe bază de tutun, de exemplu, există un nivel maxim de nicotină și așa mai departe de respectat. Deci aceste produse sunt reglementate deocamdată. Deocamdată niciun stat membru nu a spus că s-ar fi înregistrat uh, vreo problemă am trimis uh, e mail întrebând dacă și în uh, statele membre au existat uh, astfel de cazuri de decese și dacă au luat măsuri sau ce măsuri aveau de gând să ia. În ceea ce privește una dintre marile probleme, și anume de a interzice aromele pentru țigaretele electronice, acest lucru ține de competența națională, deci noi am cerut statelor membre dacă aveau de gând să interzică aromele pentru țigaretele electronice. Cam atât pot să vă spun deocamdată despre aceste țigarete. Thank you. Vă mulțumesc. Cred că am terminat cu acest schimb de opinii și vă mulțumesc pentru informațiile pe care ne le-ați prezentat. Este un subiect foarte important chiar dacă ne-ar fi plăcut ca prezența în sală să fie mai numeroasă, îmi cer scuze, dar puteți să contați pe tot sprijinul nostru, sprijinim acțiunile Comisiei în această privință. Vă mulțumesc, ne revedem mâine dimineață la orele 9 și jumătate. Spusesem 8 și jumătate, dacă vreți puteți să veniți la micul dejun, dar uh, întâlnirea începe la 9 și jumătate.